s-au repetat, uh, um, iată că se contravin uh, conținutul acestui raport. Mulțumesc foarte mult. Procesul verbal al acestei ședințe va fi supus adoptării în Parlamentul European. Dacă nu aveți obiecții, o să trimit rezoluțiile pe care le-am adoptat uh, beneficiarilor respectivi. Vă urez un weekend plăcut.